Sit down, please. Vă rog să luați loc. Cari colleghi, Dragi colegi, vinerea trecută, 24 noiembrie, într-o moschee din nordul Sinaiului în Egipt, a avut loc un atentat terorist care a ucis uh, sute de persoane